sugestiile sale în prima lectură referitoare la directiva mm, călătoriilor la pachet și a prestațiilor de călătorie corelate și regulamentul care stabilește măsuri vizând un internet deschis și roaming. Titlurile vor fi prezentate în procesul verbal al acestei sesiuni și termenul de trei luni pe care îl are la dispoziție Parlamentul pentru a-și pronunța poziția începe mâine, 9 octombrie 2015.